și colegi. Abrimos la primer punto del orden del día. Es la... Primul punct de pe ordinea de zi este o întrebare pe tema discriminării pe criterii de castă din partea Comisiei pentru Dezvoltare. Văd că Eva Jolie, autoarea acestei întrebări cu solicitarea de răspuns oral, este alături de noi și dau cuvântul pentru 5 minute. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, stimați colegi, apartheid, apartheidul, acesta este termenul care, în afara desemnării unui regim, înseamnă discriminare și umilire și în 2006 primul premierul uh, indian Mahomam Singh de atunci uh, l-a folosit acest termen pentru a vorbi despre condiția proscrișilor din uh, țara sa. În ciuda acestei declarații șoc și în ciuda interzicerii prin Constituție a respingerii proscrișilor, consfințită de doctorul Ambecar, liderul proscrișilor, în ciuda acestei legislații, 260.000 de oameni de femei și bărbați distruși suportă zi de zi atrocitățile comise într-o uh, completă impunitate în India. Din 2005, din 2001 până în 2005, trei femei dalite au fost, sunt violate zilnic. O, o crimă Uh, um, daliții sunt victime ale crimilor, crimelor la fiecare 18 minute. Chiar dacă India a semnatara declarației drepturilor omului, milioane de cetățeni indieni nu pot să se exercite drepturile acestei declarații din cauza uh, obârșiilor. Comisia noastră a dorit să abordeze din nou acest subiect din cauza faptului că uh, aceste discriminări pe bază de castă, pe criterii de castă, sunt Uh, neacceptabile și uh, încalcă legislația privind uh, drepturile omului, dar sunt și manifestarea sărăciei și inegalității sociale. Apartheidul are consecințe socioeconomice foarte grave. Accesul uh, la terenuri este negat uh, proscrișilor, uh, nu li se oferă îngrijiri de sănătate, nu li se oferă acces la educație, li se neagă drepturile fundamentale de către poliție și justiție. Uh, și acestea le sunt uh, călcate în picioare. Doar 10% dintre femeile dalite reușesc să primească școlarizare. Este greu, deci, să ieși din sărăcie în aceste condiții. Este aproape imposibil. Iar noul statut uh, al puterilor emergente din India nu îngrădește acest fenomen, ci din potrivă. Um, decalajul între daliți și cei care nu sunt de uh, origine dalită se cască din ce în ce mai mult din anii 20, iar politicile de dezvoltare ignoră această problemă. Nu există, nu se uh, dorește, nu dorim uh, să arătăm cu degetul aceste țări care uh, uh, au o legislație împotriva discriminării, dar aceasta nu este aplicată cum trebuie. Trebuie să insistăm la nivel european asupra nevoii de a recunoaște uh, cazurile de discriminare pe criterii de castă ca fiind o formă distinctă de discriminare bazată pe contextul social și religios. Trebuie să considerăm acești oameni, aceste victime ale segregării, ca un grup de victime de sine stătător uh, pentru a putea fi uh, luate în considerare mai bine programele de dezvoltare ale Uniunii Europene. Eficiența ajutorului, deci, uh, va fi consolidată astfel. Coerența politicilor uh, inter, externe cu politicile de dezvoltare ne impune nu numai evaluarea incidenței acestor grupuri în acordurile de comerț sau de investiții încheiate de Uniunea Europeană, ci mai mult ne obligă să integrăm o clauză privind discriminarea pe criterii de castă în aceste acorduri. Recentele evenimente de la Bangladesh nu ne mai uh, permit noi europenilor să închidem ochii. Companii europene participă în mod direct sau indirect la uh, sclavia, servitudinea care se, impută, care se impune uh, oamenilor doar uh, din, cauză că, din cauza descendenței lor. Avem nevoie de planuri de acțiune privind drepturile omului, um, întâlniri la nivel înalt uh, și așa mai departe. Toate aceste ocazii trebuie folosite de Uniunea Europeană pentru a promova inițiative comune cu scopul de a eradica discriminarea pe, criterii de castă. De, fiindcă dis, discriminarea duce la mai multă discriminare. Trebuie să nu uităm de răspunderea noastră de a ocroti drepturile populațiilor Eh, discriminate, ostracizate pe teritoriul european. Este vorba despre eh, daliții din diasporă mai întâi, fiindcă discriminarea nu ține cont de granițe, mai ales eh, în comunitatea romă, în ceea ce este comunitatea romă, care sunt victime ale rasismului, ale prejudecăților în multe state membre, care sunt discriminați și împinși pe marginea vieții economice, pe, la marginea um, îngrijilor de sănătate și a școlarizării. Uniunea Europeană trebuie să înceapă discuții concrete și constructive cu țările terțe pentru a pune capăt discriminării care nu face decât să înfrâneze uh, dezvoltarea. Mulțumesc, mulțumesc, doamna, uh, doamna Jolie. Dăm acum cuvântul doamnei comisar Malmström pentru a răspunde întrebării adresate de doamna Jolie în uh, numele Comisiei DEVE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc că ați adresat această întrebare și uh, îmi permiteți să discut acest subiect extrem de important legat de discriminarea pe bază de castă în mai multe societăți. Bineînțeles, suntem angajați puternic în lupta împotriva oricărei forme de discriminare, pentru că aceasta este o prioritate pentru drepturile omului în cadrul strategic uh, și planul de acțiune uh, în privința drepturilor omului și a democrației. Uh, SAE, Comisia și statele membre au folosit mai multe instrumente, cum ar fi dialogurile bilaterale și sprijin financiar pentru organizațiile societății civile. Suntem întotdeauna în includem acest subiect în dialogurile noastre în ceea ce privește uh, drepturile omului și ținem legătura cu apărătorii acestora. Uh, ne referim aici la țările partenere în care această problemă este extrem de relevantă, cum ar fi India, Nepal, Bangladesh, Pakistan și Mauritania. De asemenea, avem un instrument pentru democrație și drepturile omului, care a avut niște documente strategice pentru 2011 și 2013 cu o referință explicită la această dis discriminare. Uh, dați-mi voie să vă dau un exemplu. În India această discriminare este considerată o îngrijorare legată de dezvoltare care este acoperită în multe dintre uh, proiectele în care India se lansează. Comisia Europeană a finanțat uh, proiecte în valoare de 4 milioane de euro uh, în ceea ce privește discriminarea și violența împotriva femeilor și fetelor. Avem de asemenea o abordare pe mai multe planuri care se bazează uh, pe promovarea drepturilor omului și în Bangladesh, spre exemplu, ne concentrăm asupra reducerii sărăciei și în lupta pentru drepturile celor mai vulnerabili. Vrem să îmbunătățim accesul la justiție pentru victimele acestui tip de discriminare. Și pentru asta am dedicat 30 de milioane de euro proiectelor din Bangladesh și Pakistan care vor să îmbunătățească accesul și funcționarea uh, sistemelor locale uh, de justiție și de poliție. În ceea ce privește ajutorul umanitar, întotdeauna este nediscriminatoriu, se bazează pe nevoi și este, se concentrează în special pe cei mai vulnerabili. Și de aceea acțiunile umanitare finanțate de Comisia Europeană în Sudul Asiei uh, se referă în mod explicit la acest tip de discriminare și la cele mai de jos caste. Uh, la nivel multilateral am fost foarte activi în contextul ONU și am contribuit la uh, activitatea fostei subcomisii a ONU pentru promovarea și protejarea drepturilor omului. De asemenea, am contribuit la dezbaterea uh, Um, în ceea ce privește discriminarea bazată pe castă în uh, procesul periodic de revizuire al ONU în ceea ce privește India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal și Bangladesh. Pentru noi aceasta este o mare prioritate și vrem să luptăm împotriva uh, acestei discriminări cu, în cel mai uh, cuprinzător și eficient mod. Uh, avem de asemenea uh, dialoguri bilaterale și sprijin financiar acordat organizațiilor societății civile și le folosim cu flexibilitate cu abordări specifice pentru fiecare țară. Mulțumesc! Cecilia, mulțumesc foarte mult. Sunt uh, conștient de angajamentul tău personal. Sunt convins că o să încerci să uh, rezolvi această problemă îngrozitoare. O să dăm acum cuvântul celor care vorbesc în numele grupurilor parlamentare și în numele PPE-ului, domnul Svensson are două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dictaturile uh, își uh, oprimă întotdeauna populația, știm acest lucru, însă uh, Uh, democrațiile și țările unde știm că există valori democratice, structuri democratice, este, este un lucru inacceptabil să accept, și din partea acestor state. Este un punct pe care trebuie să-l discutăm și nu sunt de acord cu cei care afirmă că este o temă discutată deseori, discriminarea pe bază de castă. Aceste state în uh, cadrul frontierelor lor consideră că o parte a populației este intangibilă și după cum a spus doamna Jolie, discutăm de uh, jumătate din populația Uniunii Europene. Um, dacă este să discutăm de numere, deci nu putem să ne referim întotdeauna la tradiții, la cutume care să ne explice acest comportament. Ei bine, comportamentele trebuie să se modifice, trebuie să ne referim la relațiile comerciale pe care le întreținem cu statele respective și alte elemente, alte instrumente la care putem uh, recurge pentru a exercita influența. Este inacceptabil să vedem cum uh, femei și copii sunt închise în niște cuști din care nu pot scăpa. Domnule președinte, mă bucură faptul că a fost uh, pusă această întrebare și că o discutăm astăzi, însă nu ar trebui să ne oprim aici, la această discuție de joi dimineața din Parlamentul European. Trebuie să insistăm mai mult. Este, este vorba de state care au semnat Carta ONU referitoare la libertatea de expresie și așa mai departe, dar sunt state care își uh, dezamăgesc propria populație. Trebuie să discutăm sistemul de castă și să spunem foarte clar că este inacceptabil. Doamna președinte, trebuie să încercăm din toate puterile să punem uh, prioritate pe valorile democratice. Vă mulțumesc, domnule Svensson. Și acum, în numele socialiștilor, pentru două minute are cuvântul Michael Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că sunteți președinte dumneavoastră când discutăm valori fundamentale. Vreau să mă alătur reprezentării domnului Jolie și spuselor domnului Svensson nu și are locul uh, în activitățile noastre interne sau externe uh, discriminarea pe criterii de castă. Iar Parlamentul European uh, sper că va trimite astăzi un mesaj foarte clar. Doamna comisar, știu că sunteți angajată, am ascultat cu atenție ce a spus, dar trag concluzia că dăm greș. Am întreprins toate aceste măsuri, avem toate aceste instrumente la dispoziție și 220 de milioane de oameni sunt victime ale discriminării din cauza castei la care aparține, atunci noi am dat greș grupul meu și nu numai insistăm ca în toate acordurile noastre de asociere și acorduri comerciale externe trebuie să existe o clauză privind drepturile omului nenegociabilă și acolo unde se cuvine uh, o clauză privind uh, discriminarea pe criterii de castă, fiindcă în momentul în care cumpărăm haine produse în Pakistan și India. În momentul în care facem uh, comerț uh, pe seama celor mai săraci, noi sărăcim și mai mult. Și când facem comerț uh, pe umerii celor discriminați, îi, îi discriminăm și mai mult, îi slăbim și mai mult și slăbim fiecare tratat internațional unde suntem semnatari. Uh, Uh, femei, fete, femei care sunt uh, în sclavie și victime ale abuzurilor, fiindcă cineva spune că sunt proscrise și uh, aparțin unei caste diferite. Acum, către finalul mandatului, sunt foarte mândru că toate grupurile s-au reunit și într-un singur glas spun nu, așa ceva nu se mai poate, dar vreau să-i spun opiniei publice, vreau să spun cetățenilor europeni, acest lucru înseamnă că trebuie să ne uităm de unde provin bunurile pe care le cumpărăm, de unde ne cumpărăm hainele, șosete, tricouri și așa mai mai departe costume. Dacă țările acestea nu aplică eh, standarde internaționale privind drepturile omului și, eh, și discriminează oamenii pe motive de castă, atunci ar trebui să îi boicotăm la nivel individual și să nu mai facem comerț cu ei. Mulțumesc foarte mult, Michael. Acum eh, are cuvântul din partea liberalilor pentru două minute, domnul Donskis. Pone pirmininke, pone Europos Comisarie. Domnule președinte, doamnă comisar, Discriminarea pe bază de castă este unul din cele mai mari paradoxuri din secolul 21. Lumea a devenit mai mică și a devenit o zonă comună pentru toată omenirea Uh, granițele au dispărut, uh, drepturile omului au uh, devenit o problemă internațională și nu națională, sute de milioane de oameni încă nu sunt ființe umane și nu se bucură de drepturile omului. Vorbim aici atât de cei de neatins cât și de alte grupuri. Dacă vrem să explicăm discriminarea bazată pe castă folosind doar specificități religioase sau culturale, Uh, trădăm uh, niște drepturi ale unor, unor oameni care sunt uh, oameni ca și noi. Nu este doar o problemă a Indiei, este o problemă globală și este important să ne asigurăm că această luptă împotriva discriminării devine parte a limbajului uh, european Discriminarea pe bază de castă ar trebui să fie tratată ca un subiect specific care trebuie să fie rezolvat, la fel ca și alte tipuri de discriminare. Discriminarea pe bază de religie, uh, sex și așa mai departe uh, această întrebare este un pas important în direcția cea bună, dar trebuie să ne asigurăm că 260 de milioane de oameni din întreaga lume care sunt afectați de această problemă pot într-o bună zi să se bucure de demnitate și de drepturile lor. Vreau încă o dată să solicit instituțiilor europene să lupte împotriva discriminării pe bază de castă într-un mod sistematic și la toate nivelurile și strategii, în strategiile pentru drepturile omului, în dialogurile bilaterale cu țările partenere și în Consiliul ONU. Uh, le solicit colegilor să sprijine această rezoluție pentru a încuraja uh, drepturile omului care sunt o valoare fundamentală pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În numele verzilor, un minut și jumătate, Jean Lambert. Vă mulțumesc, doamna președintă. Are, spune doamna, doamna Lambert. Iau uh, cuvântul și în calitate de participantă în asociația pe care apără drepturile um, DALI din Regatul Unit. Și desigur, sunt de acord cu cele spuse cu colegii uh, noștri. Trebuie să ne opunem discriminării pe bază de castă. Uh, Uh, nimeni nu trebuie să-și schimbă credințele pentru a fi acceptat de, de societate, nimeni nu ar trebui să fie proscris și toată lumea ar trebui să poate, să se poată bucura de educație, să-și folosească, uh, să-și folosească limba maternă și așa mai departe. Am văzut um, legislația recentă din uh, Nepal care abordează această problemă a discriminării și s-au făcut progrese, însă, într-adevăr, uh, ne îndreptăm înspre o schimbare de paradigmă culturală și ne oferim sprijinul pentru anumite populații, dar aceste drepturi trebuie să se regăsească nu doar în uh, Constituție, ci trebuie să se țină seama de ele și când legea este pune, pusă în aplicare. Știm foarte bine că discriminarea pe bază de castă este eliminată, de exemplu, în uh, Regatul uh, Unit, dar se încearcă uh, împiedicarea punerii în aplicare a acestei schimbări. Deci este un lucru care trebuie să se întâmple nu doar pe plan internațional, dar și la noi acasă. Mulțumesc, doamna Lambert. Și acum are acum cuvântul Michael Gustafsson în numele verzilor și stânga nordică unită. Știm în același timp că dumnealui este președintele grupului pentru apărarea drepturilor omului. Mulțumesc pentru introducere, pentru această prezentare, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, E foarte greu, uh, după uh, spusele colegilor mei, să mai vin cu ceva nou. Spun asta din capul locului, dar aș dori să mă concentrez asupra unui aspect pe care îl consider important. E vorba de un lucru care se întâmplă în multe țări. În momentul în care uh, vorbim despre faptul că femeile dalite sunt atât de expuse, ele reprezintă 16% din numărul femeilor din India și sunt discriminate de trei ori. Odată sunt uh, din cauza că sunt sărace, femei și dalite. Ci, aproape 50% dintre copii nu sunt înregistrați la naștere, ceea ce înseamnă că este foarte greu să um, apărăm femeile dalite de prostituție, trafic cu ființe umane, uh, uh, exploatarea copiilor și căsătorie forțată. Violența împotriva daliților nu uh, este Uh, nu este declarată și în momentul în care este declarată nu se face nimic, impunitatea este răspândită. Putem face mai mult uh, prin uh, dialogul cu aceste țări, prin demararea de programe legate de discriminarea împotriva pe, pe criterii de cască de castă. Știu că doamna Malmström este foarte angajată, dar cred că facem uh, mai mult. Este important să începem dialog cu societatea civilă, mai ales cu organizațiile pentru femei care au foarte multă experiență în acest domeniu. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că discriminarea pe criterii de castă va fi eliminată peste tot. Mulțumesc! Mulțumesc, um, um, Michael! Am uh, încheiat uh, cu vorbitorii din uh, care iau cuvântul în numele grupurilor. Acum trecem mai departe. La domnul Ghemiciu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc, doamna Eva Jolie, pentru că a subliniat această problemă a discriminării pe bază de castă în raportul său. Cred că mm, asta ne poate uni în a sublinia tocmai acest Uh, subiect și salut ce a spus domnul Cashman mai devreme. Trebuie să avem o poziție proactivă și să ne asigurăm că boicotăm într-adevăr aceste țări care continuă să trateze oamenii astfel. Salut mesajele din raport, în special nevoia UE de a recunoaște acest tip de discriminare ca o formă distinctă de discriminare care trebuie să fie combătută la fel ca și alte forme de discriminare pe bază de rasă, religie, sex, sexualitate și așa mai departe. Uh, mă bucur că uh, colegul Gustafsson a vorbit despre femeile dalite, pentru că acestea sunt uh, printre cele mai afectate victime și care sunt și exploatate sexual și suferă de slavie sexuală, uh, muncă forțată și acces limitat la uh, mâncare. Și asta se întâmplă în secolul 21, este un lucru extraordinar, dar această discriminare nu se uh, Uh, limitează la India. Am vorbit uh, săptămâna trecută la Dublin cu un tânăr uh, pe nume Robin care mi-a spus că această tendință continuă și în Europa. Deci salut faptul că doamna Jolie a pus acest subiect pe ordinea de zi și că există sprijin transpartit pentru această problemă și sper că împreună să putem combate această, acest flagel care a fost încurajat mult prea multă vreme. Europeană. Mulțumesc, Gay Mitchell. Acum un minut, doamna Zita Gurmai. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragă doamnă comisar, dragi colegi. Discriminarea pe bază de castă rămâne o realitate pentru mai mult de 260 de milioane de cetățeni uh, de pe planetă. Și este vorba de uh, una din cele mai des întinte încălcări a drepturilor uh, omului și fetele și femeile sunt victime uh, vulnerabile și se confruntă cu tot felul de abuzuri, inclusiv uh, sexuale. Și copiii se află în riscul de a fi vânduți uh, sau să fie abuzați din punct de vedere sexual. Și în ciuda măsurilor luate de autoritățile din Nepal și din India, realitatea pentru Dalit rămâne una groaznică. Au fost publicate orientări uh, Generale de către ONU despre cum uh, se poate combate această discriminare și aș dori să știu din partea Comisiei Europene care este contribuția Uniunii Europene pentru a pune în aplicare aceste, acest, aceste orientări generale. Știm că mai multe rapoarte ne spun că um, Asemenea, femei lucrează în fabrici unde se produc textile cumpărate de europeni. Mulțumesc, Zita, și acum pentru un minut are cuvântul Phil Bennion. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Această întrebare orală este foarte binevenită. Nu este prima oară când abordăm acest subiect la nivel european, discriminarea pe criterii de castă. Din păcate, s-ar putea să nu fie nici ultima oară. Chiar dacă îmi dau seama că nu vom putea schimba situația peste noapte, trebuie să recunoaștem că progresul înregistrat este foarte slab, insuficient. Acești oameni sunt dați uitării, sute de mii de oameni care suferă de pe urma discriminării zilnic. În Bangladesh, discriminarea pe criterii de, de castă afectează uh, Uh, populația hindusă, cât și uh, mus- musulmană și, bud- și musulmanii și budiștii sunt afectați. În Pakistan, uh, daliții au acces limitat la participare politică, ceea ce este inacceptabil. Iar majoritatea acestor uh, oameni fac parte și din minorități religioase, deci sunt, discriminate, sunt discriminați de două ori. Nu uh, cer uh, Comisiei să exporte modelul european uh, în mod, uh, în mod unic, ci să exportăm valorile noastre de democrație și libertate și drepturile omului. Fiindcă nu cred că ar trebui să considerăm că o astfel de acțiune ar fi manifestarea imperialismului. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul uh, Doamna Anderson, un minut. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să văd că acest uh, subiect este tratat și uh, mă bucur să văd că uh, încercăm să ajutăm cei 200 de milioane de oameni care suferă de discriminare pe bază de castă există niște grupuri ierarhice și cei de la bază sunt considerați impuri și poluatori pentru alte grupuri de castă. Ehm, nimeni nu este mai rău uh, poziționat decât daliții. Întotdeauna e o locuri de muncă periculoase și sunt uh, supuși uh, chiar la muncă forțată și sunt ținuți în sărăcie extremă. A trebuit să existe o clauză de discriminare pe bază de castă în toate acordurile de, uh, comerciale și de asociere cu aceste țări. Comisia ar trebui să ia măsuri și pentru a combate acest fenomen în, uh, pe teritoriul european, pentru că nicio comunitate nicăieri nu ar trebui să fie exceptată de la uh, protejarea drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc, Martina. Acum, pentru două minute, are cuvântul doamna Uman Reuten. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Ik stel... Domnule președinte, vă mulțumesc. Observ că există un consens larg aici în Parlament legat de raportul redactat de doamna Jolie care cred că ne-a arătat foarte bine care, cât de mare este dimensiunea acestei probleme. În momentul în care discutăm de discriminarea pe bază de castă, discutăm de grupuri de oameni care, datorită nașterilor, uh, sunt stigmatizați pe viață și sunt tratați într-un mod diferit. Și, domnule președinte, este vorba de o violare uh, gravă a drepturilor omului. Noi ne dorim să, ca drepturile omului să fie respectate, libertatea de religie, libertatea de convingeri, dreptul de a avea o educație și nu ne dorim ca aceste persoane să nu aibă nicio, niciun fel de perspectivă de viitor, să fie condamnați la sărăcie. Se estimează că 260 de milioane de oameni suferă din cauza discriminării pe bază de castă. Și Chiar dacă în anumite locuri se adoptă anumite legi, din păcate impunitatea rămâne larg, răspând, larg răspândită și abuz, abuzarea cadrului legislativ uh, duce la perpetuarea acestei probleme. Domnul Mitchell s-a referit la necesitatea de a folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a rezolva această problemă. Am uh, adresat și eu uh, un, o serie de întrebări Serviciul European de Acțiune Externă, pentru că eu cred că trebuie să colaborăm mai mult cu reprezentanțele diplomatice ale Uniunii Europene. Acestea ar trebui nu doar să ne raporteze mai mult care este situația, dar ar trebui să se implice mai activ în combaterea acestei discriminări. Și, domnule președinte, în acordurile pe care le încheiem cu aceste state, în mod repetat, cred că trebuie să facem mai mult. Și mie mi se pare că ar fi o idee bună dacă Serviciul European de Acțiune Externă ar putea să publice un raport în fiecare an pe pagina lor de internet despre care sunt proiectele în desfășurare, care este abordarea lor cu administrațiile din statele respective pentru a combate această problemă. Îți mulțumesc foarte mult, Ria. Domnul uh, Czarnecki ar fi trebuit să ia cuvântul uh, mai înainte în numele ECR. Nu, nu era prezent la momentul respectiv. Ar fi trebuit să ia cuvântul uh, acum, dar nu-l văd nici acum, deci nu cred că pot să-i dau cuvântul. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane și mai mulți colegi au, uh, și-au manifestat dorința de a interveni. Sean Kelly, aveți un minut. Mulțumesc. Este foarte important că discutăm acest subiect astăzi, mai ales uh, dat fiind progresul tehnologic, uh, internet și așa mai departe valorile privind drepturile omului pot fi răspândite în toată lumea mult mai rapid decât în trecut. Se spune că toți bărbații și femeile se nasc egal, dar unii mai egal decât alții. Asta este adevărat, mai ales în ceea ce privește șansele și discriminarea din țările noastre. Dar mai ales uh, acolo unde se practică discriminarea pe criterii de castă. În momentul în care se nasc sunt uh, mai puțin egali și sunt mai puțin egali până în ziua morții. Așa ceva este inacceptabil și sunt de acord cu ce a spus colegul meu Mitchell și vreau să-l felicit pentru activitatea desfășurată în domeniul dezvoltării, asistenței și așa mai departe de ani de zile. Uh, ar trebui să includem această clauză în asistența pentru dezvoltare pentru a ne asigura că sunt respectate drepturile în țările partenere. Mulțumesc, Sean. Are cuvântul domnul Paul Murray. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu ești considerat uman, atunci nu ți se aplică drepturile omului. Deci, uh, cu alte cuvinte, toate aceste caste uh, se confruntă cu exact această problemă cei 260 de milioane de oameni afectați. Poveștile pe care le auzi sunt uh, oribile, sunt nenumărate violuri față de care poliția închide ochii. Povestea unei tinere de 19 ani care a fost atacată cu brutalitate pentru că a îndrăznit să spună nu unor uh, Uh, băieți uh, sau copii care nu înțeleg de ce alți copii refuză să se joace cu ei. Uh, dar această problemă nu este limitată la Asia și în Marea Britanie încercările rușinoase ale guvernului de a bloca sau de a um, întârzia legislația care vizează aceste probleme ar trebui să fie condonată. Pentru că trebuie să luptăm împotriva tuturor formelor de discriminare. Um, numărul crescând de activiști care um, deschid gura în apărarea acestor uh, oameni este un semn îmbucurător că, într-adevăr, se poate construi solidaritate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Murphy. Nu pot să rezist să nu spun și eu câteva cuvinte, dacă îmi dați voie. O delegație a Comisiei DEVE tocmai s-a întors de la ONU, de la summitul privind uh, uh, țelurile mileniului. Uh, domnul Mitchell, domnul Cashman uh, și eu am fost uh, acolo și trebuie să spun că nu mi-amintesc că acest subiect să fi fost uh, subliniat acolo. Poate este, exact cum a spus unul dintre antevorbitori, poate n-au vrut să supere una din cele mai mari democrații din lume vorbind despre acest subiect. Dar trebuie să reacționăm. Se pare că comunitatea globală a cam ascuns lucrurile sub preș. Și cu toții ar trebui să fim conștienți că este o injustiție îngrozitoare. Îmi pare rău că am intrat și eu în vorba aici, dar am fost printre puținii care au reușit să participe la această conferință. Doamnă comisar, aveți cuvântul pentru a încheia această dezbatere în numele Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că aplauzele au fost pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ați introdus acest punct pe ordinea de zi de astăzi. Uh, sunt de acord că această uh, sumă, acest număr de 260 de milioane de oameni considerați a fi proscriși este inacceptabilă pentru anul 2013. După cum a spus mai mulți dintre dumneavoastră, s-au înregistrat anumite progrese. De exemplu, în India, guvernul a instaurat un uh, regim cu anumite cote pentru uh, caste care să asigură anumită reprezentare politică. În Nepal există o nouă lege antidiscriminare intrată în uh, vigoare în 2011, deci se fac anumite progrese, dar mai rămân foarte multe lucruri de făcut și instrumentele pe care le avem la dispoziție încercăm să le folosim la maxim, după cum am spus în introducerea mea, uh, tocmai pentru a încerca să-i sprijinim pe cei mai vulnerabili și să avem un dialog pe uh, marginea drepturilor omului cu aceste state. Vom încerca să promovăm schimbarea uh, cu ajutorul diferitelor instrumente pe care le avem la dispoziție și știți foarte bine că publicăm și un raport anual referitor la punerea în aplicare a strategiei Uniunii Europene uh, privind drepturile omului Uh, și este un raport uh, pe care îl puteți consulta oricând. Permiteți-mi să spun că atitudini, aceste atitudini uh, de discriminare care au tradiții atât de îndelungate nu vor dispărea în câteva săptămâni. Drept urmare, campaniile de conștientizare sunt foarte importante, nu doar în statele respective, dar și aici în Uniunea Europeană. Și aș dori să felicit Parlamentul European pentru acest raport care se bucură de sprijin din partea tuturor grupurilor politice și care ne ajută să ne asigurăm că acești oameni nu sunt uitați de umanitate și că um, vom, această temă va rămâne una de actualitate și vă asigur că vă, vă, vă puteți baza pe Comisia Europeană pentru a combate în continuare această problemă. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am primit un proiect de rezoluție din partea Comisiei pentru Dezvoltare. Încheiem dezbaterea pe marginea